interesată să continue să coopereze cu Parlamentul pentru a răspunde acestor provocări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Închid aici dezbaterea și votul va avea loc mâine la ora 12. Nani e sprava Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Garcia Perez, condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor. Are acum cuvântul doamna raportor, timp de 4 minute, vă rog. El sector... Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul serviciilor reprezintă 70% din locurile de muncă din Uniunea Europeană, aproape 80% din populația activă, în rândul femeilor, lucrează în domeniul serviciilor. Ce s-a făcut în Comisia pentru Egalitatea Șanselor este important pentru acest raport. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente care au participat la elaborarea acestui text. Ce am încercat să facem? Am încercat să abordăm aspecte cum ar fi precaritatea de cristal, la formación, nuevas tehnologías, cuestiones que... Diferențele între salariile femeilor și ale bărbaților, uh, chestiunile legate de tehnologii, uh, violențele de gen, toate, toate aspectele caracteristice femeilor pe piața muncii. E important să se menționeze faptul că s-au abordat chestiuni esențiale și s-a degajat un consens larg în comisia noastră. Flexibilitatea permite femeilor să intre pe piața muncii mai ușor pentru a concilia viața familială și cea profesională, dar facilitatea nu înseamnă că patronul hotărăște care vor fi condițiile de muncă. E nevoie de negocieri acorduri colective. Numai astfel se poate garanta o adevărată conciliere a vieții private cu viața profesională. Dacă nu există uh, această conciliere, uh, flexibilitatea nu va avea o conotație pozitivă. Alte aspecte abordate în acest raport. Contractele pe durată parțială deci nu cu, cu normă parțială. E vorb, uh, de multe ori femeile nu lucrează cu normă întreagă. Este o posibilitate, e foarte bine, dar aceasta trebuie să fie o posibilitate aleasă în mod liber de femeia respectivă. Uh, femeile sau bărbații trebuie să hotărască că doresc uh, um, un loc de muncă cu jumătate de normă. Sunt aspecte care trebuie să caracterizeze atât femeile cât și bărbații. Așa cum uh, atât bărbații cât și femeile trebuie să se ocupe de copii sau de persoanele dependente, de persoanele în vârstă. Prin acest raport uh, am menționat de asemenea importanța serviciilor publice pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor dependente și a persoanelor în vârstă. Știți că în 80% din cazuri persoanele care se ocupă Uh, de copii și de, de uh, cetățenii în vârstă, uh, aceste îngrijiri au loc în mod informal și femeile sunt cele care oferă aceste îngrijiri, dar serviciile sociale trebuie să ofere aceste servicii pentru a permite femeilor să mm, fie active pe piața muncii. Am abordat și chestiunea importantă legată de diferențele salariale, chestiune abordată de multe ori în Parlamentul European. După cum v-am mai spus, de multe ori locurile de muncă pentru femei sunt uh, cu, uh, nu sunt cu o urmă întreagă sau condițiile sunt precare. De aceea există o diferență la nivel de salariu din cauza faptului că nu lucrează cu normă întreagă, dar uh, Um, există diferențe și în ceea ce privește dreptul la pensii. Femeile au mai puține drepturi la pensii tocmai pentru că nu au lucrat cu normă întreagă. Iată, sunt aspecte care trebuie să fie abordate de Comisie și de statele membre pentru a se încerca să se reducă aceste diferențe. În ceea ce privește controlele de la uh, inspecția muncii, condițiile de muncă din întreprinderi, aceste controle sunt uh, esențiale, nu le putem uh, trece sub tăcere. Am spus că vom uh, reveni asupra directivei privind concediul de maternitate. Nu de, de mult insistăm asupra acestui aspect la Parlamentul European. Da, e bine să existe concediul de maternitate, dar cred că trebuie să insistăm și asupra concediilor de paternitate. Uh, voi încheia, domnule președinte, spunând că nu putem permite ca această criză economică să facă rău pieței muncii și să deterioreze condițiile de muncă, pentru că mai ales persoanele cele mai vulnerabile vor fi uh, um, impactate, mai ales femeile de pe piața muncii. De aceea trebuie să continuăm să insistăm uh, pe lângă comisie să facă eforturi în acest sens. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vom începe procedura spontan, intervențiilor spontane. Mare mai întâi, cu, mare mai întâi cuvântul doamna Șlevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jutro będziemy głosować nad kolejnym raportem odnoszącym... Mulțumesc, domnule președinte. Mâine vom vota încă un raport cu privire la uh, situația uh, femeilor și nivelul uh, ocupării femeilor în domeniul serviciilor. Și acest nivel este foarte ridicat. Există probleme tipice cu care se confruntă femeile. Femeile sunt uh, angajate mai jos de nivelul uh, competenței lor, sunt plătite mai puțin pentru aceeași muncă, sunt forțate să lucreze cu normă parțială. În mare parte, acest lucru este din cauza dificultăților cu care se conf confruntă femeile atunci când încearcă să găsească un echilibru între viața profesională și cea privată. Ar trebui să existe așadar infrastructura adecvată pentru a uh, îngriji copiii, dar și membrii mai vârstnici ai familiei. Uh, trebuie să încurajăm statele membre, sindicatele și așa mai departe să mhm. implementeze instrumente pentru o mai bună monitorizare a situației. Mulțumesc, doamna În continuare este trist, dar adevărat. Femeile câștigă cu 16,4% mai puțin decât bărbații în Uniunea Europeană și sunt în proporție, fac, uh, sunt 80% din cei care câștigă cel mai pu- puțin. În uh, țara mea, femeile câștigă 60% din venitul mediu al femei, al uh, bărbaților. Uh, în 2010, uh, numai unul din șapte membri din consiliile de conducere ale celor mai mari uh, întreprinderi europene era o femeie. Timpul de lucru al femei um, trebuie să fie făcut în așa fel încât să permită un echilibru între viața personală și cea prof- profesională. Trebuie să existe acces la um, formare continuă. Toate acestea mi se par pași importanți pentru a merge în direcția cea bună. Vă mulțumim foarte mult, doamna Peniova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Mulțumesc. În domeniul uh, serviciilor uh, se regăsește cel mai mare nivel de ocupare, aproximativ 70% uh, din locurile de muncă. Deci, în același timp, în domeniul serviciilor lucrează mai multe femei decât bărbați. Însă se ajunge și la probleme aici, pentru că există stereotipuri care sunt foarte puternic înrădăcinate, există parese, meserii feminine și masculine, Uh, meseriile pentru femei uh, de multe ori uh, conțin activități pe care femeile oricum le fac acasă și sunt meserii relativ prost plătite. Există o diferență între salariile femeilor și bărbaților. Femeile în medie câștigă cu 17% mai puțin. În plus, 80% dintre toți cei care sunt cel mai puțin plătiți sunt femei. Uh, femeile au, sunt un procentaj ridicat uh, al absolvenților de universitate, însă sunt foarte rar reprezentante, reprezentate în consiliile de conducere ale întreprinderilor. Mulțumesc, domnule Obermaier. Mulțumesc, domnule președinte. 83,1% dintre femei sunt, lucrează în domeniul serviciilor și putem constata că există anumite domenii în care se uh, concentrează educație, uh, domeniul îngrijirii și așa mai departe. Și asta nu numai din cauza stereotipurilor, ci uh, și datorită faptului că femeile au competențe în anumite domenii, în marketing și în alte domenii similare, pentru că femeile au o capacitate de empatie mult mai mare decât bărbații. Uh, este, mi se pare greșit că, ni se, că, ave, că ar, uh, să spunem că vom, avem nevoie de mai multe femei instalatori și de mai mulți bărbați uh, educatori. Cred că mai degrabă profesiile în general trebuie să fie mai bine respectate uh, și să fie mai bine răsplătite. Nu trebuie să cădem în capcana precarității. Mulțumesc. Domnule Obermeier, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe domnul Obermeier dacă consideră că femeile se pot califica în calitate de politicieni, având în vedere capacitățile noastre de mediere și de îngrijire, care sunt atât de necesare în politică. Mulțumesc. Domnule Obermeier. Mulțumesc pentru această întrebare. De la bun început am spus că femeile, spre osebire de bărbați, au o mai mare capacitate de empatie, ceea ce mi se pare un punct important și pentru politică. De aceea cred că atât în politică, dar și la nivel de Uh, de conducere, este important să um, fie prereprezentate mai multe femei, dar fără sistem uh, de cote, pentru că mi s-ar părea abordarea greșită. Bineînțeles, să dau dreptate colegilor mele care au spus că plata egală ar fi un pas foarte important înainte. Vă mulțumesc foarte mult. Acceptați încă o întrebare cu cartonașul albastru din partea doamnei Ceșcova reagovat na jednu věc, kterou eh, vy jste řekl, a to je... Eh, aș dori să reacționez la ceva ceea ce ați spus. Și anume, dacă avem nevoie de mai mulți educatori eh, și învățători, bărbați. Ați spus, v-ați referit la asta și aș dori să vă întreb de ce să nu avem mai mulți bărbați în aceste posturi? Aveți copii? De câte ori ați fost cu ei la grădiniță sau la școală? Câți uh, educatori sau învățători bărbați ați văzut? Pentru că, din câte văd eu, de multe ori există și bărbați printre educatori și învățători Domnule Obermeier. Funcționează, ja. Danke für die Frage. Uh, ich habe es ja... Mulțumesc pentru întrebare. Am spus foarte clar că nu trebuie să facem lucrurile cu forța. Bineînțeles că dacă un bărbat este, este motivat să facă așa, o astfel de, să urmezi o astfel de meserie, foarte bine. Dacă o femeie vrea să fie instalator, foarte bine. Dar nu cred dar cred că, în general, o meserie uh, devine mai atrăgătoare dacă este mai bine plătită, um, dacă este respectată și așa mai departe. Așa se rezolvă problemele de la sine.

și pentru că există multe femei în rândul profesorilor și medicilor. Există multe femei în, uh, în aceste meserii, însă, pe de altă parte, în întreprinderi nu există suficiente. Femeile trebuie să aibă posibilitatea să concilieze uh, viața profesională cu cea personală. În 2020, trei sferturi dintre toate femeile uh, și bărbații ar, urma, ar trebui să aibă un loc de muncă. Este, va fi, mm, pro, profesorii se vor ocupa de uh, copii, iar serviciile sociale se vor îngriji de adulți. Îmi pare rău că nu oferăm aceeași atenție femeilor care se dedică familiei. Vážený pane předsedo, eh, je faktem, že stále existuje. domnule președinte. Este eh, clar că există mai, în continuare meserii în care femeile sunt preponderente față de bărbați. Și asta din cauza stereotipurilor din societate. Sunt de acord de asemenea că femeile eh, de cele mai multe ori au salarii mai mici și că, drept urmare, și că există o segregare atât orizontală cât și verticală pe piața locurilor de muncă. Domeniul serviciilor este un domeniu cu un prestigiu social scăzut. Sunt sigur că societatea uh, noastră totuși respectă aceste meserii, cum ar fi cele în domeniul îngrijirilor de sănătate. Nu cred însă că avem nevoie de prea multă reglementare. Eu sunt de acord cu multe tematici din acest uh, raport. Sprijin și ideea timpului de lucru flexibil, însă nu pot fi de acord cu uh, noi și noi propuneri ale Uniunii Europene care să creeze prea multă reglementare sau din potrivă o dereglementare. De exemplu, în domeniul serviciilor există mici întreprinderi care nu reușesc să, se, uh, să respecte standardele uh, ridicate impuse de legislația europeană. Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc. Doresc să o felicit pe doamna raportoare pentru eforturile sale. Într-adevăr, majoritatea femeilor lucrează în sectorul serviciilor în Europa, însă este la fel de clar că aceste femei au uh, locuri de muncă precare, suferă din cauza segregării, um, de multe ori au un program de lucru flexibil, posturi mai puțin prestigioase, uh, nereglementate, uneori la negru. Aceasta este realitatea. Și

Mulțumesc, doamnă Țicău. Încheiem aici uh, intervențiile CHTI și dăm acum uh, cuvântul uh, domnului comisar Dali. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, doresc să mulțumesc doamnei Garcia Perez pentru raportul său în legătură cu condițiile de muncă ale femeilor pe piața muncii. În acest raport uh, se face o evaluare destul de negativă a situației. Comisia este de acord. Femeile sunt puțin reprezentate, uh, sunt foarte reprezentate în locuri de muncă precare. Au puține posibilități pentru carieră, puține posibilități de a concilia viața personală și uh, cu cea profesională. Și um, rolurile uh, tradiționale ale uh, genurilor continuă să persiste. Problema trebuie abordată urgent, pentru că decizia unei femei de a avea copii nu trebuie să o excludă de pe piața muncii. Persistența diferențelor salariale între genuri și faptul că femeile nu au poziții cu responsabilitate, precum și condițiile dificile ale persoanelor, femeilor imigrante, sunt fenomene cu care trebuie să luptăm. Comisia dă prioritate acestor aspecte. În primul rând, deși nu există un obiectiv pentru um, ocuparea femeilor în cadrul strategiei uh, UE 2020 trebuie să se, ocu- uh, să se obțină o rată de ocupare pentru femei de cel puțin 75%. Strategia UE 2020 are și obiective pentru a reduce numărul europenilor în risc de sărăcie uh, cu cel puțin 20 de milioane până în 2020. Chestiunile de gen uh, au fost foarte importante în semestrul european pentru o coordonare politică sporită. Concluzia Uh, acestui prim semestru european a fost că statele membre trebuie să aibă un set de politici pentru a lupta împotriva diferențelor între femei și bărbați pe piața muncii. Recomandări pentru fiecare țară pentru 2011 și 2012 în acest domeniu au fost transmise diferitelor state membre. S-au concentrat asupra nevoilor uh, de um, a avea servicii sociale de, de uh, calitate, să se ofere condiții de muncă flexibile și pentru a lupta împotriva diferențelor salariale. Comisia a monitorizat acțiunile statelor membre în acest domeniu și uh, a notat progresele făcute, dar și faptul că e nevoie de eforturi suplimentare. Comisia are instrumente pentru a ajuta statele membre să creeze și să aplice acțiuni mai eficiente în aceste domenii. este foarte, în inițiativele noastre recente s-au regăsit măsurile pentru condiții egale pentru femei, dar e nevoie de mai multe, societăți, mai multe eforturi, mă scuzați, pentru a avea o societate mai egală. Și în strategia pentru egalitatea între femei și bărbați se definesc acțiuni uh, pentru uh, problemele femeilor. Diferențele salariale în Uniunea Europeană este un astfel de aspect. E nevoie să se Uh, lupte împotriva cauzelor de la baza acestui fenomen și să se aplice regulile mai eficient. Comisia veghează um, în um, aplicarea acestui directive în 2013. Comisia a avut inițiative pentru a uh, Um, îmbunătăți conștientizarea de către uh, companii a chestiunilor legate de uh, egalitate în femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește remunerația. Se vor organiza um, seminarii pentru companii în acest domeniu începând cu această toamnă. Și în 2013 uh, se va organiza din nou o zi europeană pentru remunerațiile egale dorim să se facă progrese rapide și în reprezentarea femeilor în posturi de responsabilitate. Progresele de până acum au fost inegale, de aceea e nevoie de măsuri la nivel european. Aș dori să vă atrag atenția și asupra pachetului pentru ocupare, care prevede măsuri pentru integrarea femeilor pe piața muncii. Pachetul pentru ocupare cere statelor membre să creeze planuri naționale pentru crearea de locuri de muncă în cadrul programelor de reforme și le cere acestora să creeze locuri de muncă și um, prin fondurile structurale să îmbunătățească oportunitățile de ocupare. O mai bună aplicare a politicii de ocupare pot să ofere un cadru mai bun pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a femeilor. Conform uh, abordării sectoriale a pachetului, Comisia va promova um, carierele în domenii ecologice, în domeniul tehnologice, pentru um, ca uh, ocuparea femeilor să progreseze. Ocuparea este cea mai bună uh, garanție pentru a evita excluziunea în societate, dar, având în vedere criza economică, uh, incluziunea socială trebuie să uh, nu fie uitată. Noi suntem angajați pentru uh, a încuraja dezvoltarea serviciilor sociale în cadrul evaluării uh, politicilor. Astfel, uh, femeile vor putea penetra mai ușor pe piața muncii. Aceste prevederi vor schimba lucrurile, cred, pe teren și vor reduce diferențele între condițiile uh, bărbaților și cele ale femeilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, dezbaterea s-a încheiat, votul va avea loc mâine la ora 12. Acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Triantafilides privind uh,